verificăm. Deci, amendamentul 16 la alineatul 5. Cine este pentru? Împotrivă. c'è anche il mio voto. Eh, quindi è respinto. Deci se respinge. Emendamento 17. Amendamentul 17 la alineatul 9 cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18 la alineatul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19 la alineatul 14a. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 la alineatul 14b. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Colegul Iturgaiz a cerut să ia cuvântul. Mulțumesc, am vorbit cu domnul Mayer și am căzut de acord pentru a ajunge la un vot final uh, la acest raport. Am deschis votul la amendamentul 21, aliatul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22, alineatul 16. Doamna Ocă are cuvântul. One of the problems that we don't discuss the amendments because I nu discutăm amendamentele, pentru că înțeleg că oamenii n-au înțeles că e mai bine ca mai multe persoane să, se, să meargă împreună la o petiție, pentru că acest lucru îi ajută dacă au uh, un caz împotriva unei uh, companii mari. Și cred că acest lucru nu a fost înțeles bine. De aceea am spus că aș vrea să avem o dezbatere, că aș vrea să ne întâlnim mai des noi cei care facem uh, rapoartele. Pongo in votazione l'emendamento 20. Supun la vot amendamentul 22 la alineatul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23 la alineatul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 24 la alineatul 17. A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 25 la alineatul 16. A. Bis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 26 la alineatul 20, 18. Ă, A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri Respins. Amendamentul 27 la alineatul 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 28 la alineatul 22. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29 la alineatul 22. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins amendamentul 30 la alineatul 23. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 31 la alineatul 23A. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32 la alineatul 23A bis. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33 la alineatul 23B. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 la alineatul 24, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 la alineatul 26, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 la alineatul 27, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, se respinge, spune președinte. Amendamentul 37 la alineatul 27. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 38 la alineatul 27A. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. A, când vom face o verificare. Deci votăm din nou amendamentul 38 la alineatul 27A. Cine pentru? Ah. Approvato. Mm. E approvato. Se adoptă.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 11, 11. Eh, respinto? respinto. Deci se respinge. Așa, cine se abține? Vi, vi chiedo scusa, ma vi se non... Deci îmi cer scuze, dar uh, am crezut că 11 era majoritatea, însă poate că înainte cineva nu a votat. Deci se respinge. Acum amendamentul 39 la alineatul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40 la alineatul 30A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41 la alineatul 31. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bine, vot final pentru întregul document. Cine este pentru acest raport? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Cu două abțineri. means that Pascal has withdrawn her original vote in favour of this compromise. Possiamo passare all'esame degli emendamenti. Trecem acum la votarea amendamentelor di relazione Bostinaru. Proiectul de raport Bostinaru privind biodiversitatea. Apro la... Deschid votul. Nu, cineva dorește să spună ceva? Nu. Apro. Atunci deschid votul amendamentelor și amendamentul 1 la alineatul 3A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis la alineatul 5. Boștinarul Grune supun la vot acest compromis. Domnul Buștinaru a, luat, a cerut cuvântul. Există un amendament oral, doamnă președinte, și am propus împreună cu colega, distința mea colegă Gruni, să eliminăm ultima parte, e vorba de impactul potențial al proiectelor mari de infrastructură din, prevăzute în Franța în Valea Loarei. Deci să eliminăm această ultimă parte. Allora, pongo in votazione... Deci, supun la vot acest amendament, astfel uh, modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A fost retras amendamentul următor al domnului Gruni. Deci trec direct la amendamentul numărul 3, la alineatul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Ripetiamo la votazione. Repetăm votul. Cine e pentru? Contrari? Împotrivă? Se respinge. Ah, 12 in favor. Allora, l'astensione. Sì. Favorevoli. Cine este pentru? Please vote, Mr. Yard. Please do it. 11. Eh, he changed. Ok. Ok, quindi approvato. Deci se adoptă. Nu. Cine e potriva? approvato, io non credo perché votare contro. Astenuti? Cine se abține? Uno e approvato. Nici abține, deci se adoptă. Emendamento. Acum amendamentul numărul 4 la alineatul 10. Cine pentru? Contrari. Cine împotrivă? Se abține cineva? Se adoptă. Amendamentul 5 la alineatul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Facciamo un controllo. Eh, verificăm. Deci amendamentul 5 la alineatul 12. Cine e pentru? Eh, contrari? Cine e împotrivă? Astenuti? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 6 la alineatul 13. Cine e pentru? Contrari? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Votăm acum întregul raport. Cine este pentru raport? Cine este împotriva? Cine e împotriva? Stenuti. Cine se, dacă se abține cineva? Deci haideți să repetăm totuși votul. Colega Grune, il voto finale su... Doamna Gruni, e vorba de votul final privind raportul. Cine este pentru raport? Cine este împotriva? Cine se abține? Deci raportul a fost adoptat președinte. Doamnă președinte, spune domnul Boștinaru. În primul rând, mulțumesc, domnule președinte, pentru cooperare. Vreau să vă mulțumesc tuturor și, uh, în al doilea rând, catastrofa din Golful Mexic ne confirmă îngrijorările și necesitatea ca Europa să ia măsuri pentru conservarea biodiversității. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie al colega Bostinaru e complimenti. Mulțumesc, domnule Bostinaru, și felicitări și din partea mea. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 19. Raportul privitor la vizita de informare în Huelva, care urmare a petițiilor C'è una richiesta di posporre. Da, e o cerere de a amâna acest punct din partea doamnei Gruni. Doamna Gruni, da, doamna președinte, eu trebuie să plec, să particip la Comisia de Ocupare, pentru că acolo am un raport de prezentat acum și deci mă voi întoarce ulterior pentru a prezenta petiția privitoare la Uelva. Dar eu vă prevenisem deja, l-am prevenit pe uh, asistentul nostru. Bine, președinte, dacă nu are nimeni nimic de obiectat, atunci amânăm examinarea acestui punct și trecem direct la punctul 20. Deci e vorba de petiția 1300 pe 2007 adresată de Ag Morris. Sheila Morris care nu este de față. Deci dau direct cuvântul Comisiei domnului Adam Noghi. Good morning. I'm Adam Daniel Nagy from the European Commission, DG Environment. Uh, Bună dimineața. Sunt de la Comisie în partea direcției, direcției Generale Mediu în legătură cu această plângere. Deja am acordat un răspuns scris. Uh, petiționarul a decis ca datorită costurilor uh, să nu facă apel împotriva deciziei la nivel judiciar. S-a menționat de asemenea că petiționarul nu a menționat nicio lege europeană care ar fi fost încălcată. După cum s-a menționat deja în răspunsul din 2008 acordat de către Comisie, exista un caz în curs împotriva Irlandei, o acțiune a Comisiei sub articolul 258 al tratatului Uh, sentința Curții de Justiție a fost acordată în iulie 2009 și uh, se făcea referire la costul excesiv al procedurilor. Din articolul 37 al directivei 235 uh, că aceste costuri nu trebuie să fie prohibitive Eh, se mai spune de asemenea, se mai declară domeniul de aplicare al acestor costuri prohibitive care decurg din participarea la acestor proceduri. Un moment, vă rog. Eh, doamnelor și domnilor, vă rog să rămâneți așezați pentru a putea asculta prezentarea reprezentantului Comisiei. Doamnelor și domnilor, Vă rog uh, să păstrați liniște. Siga, por favor. Aveți cuvântul din nou. Uh, curtea s-a referit la principiul că cel care pierde un proces plătește în uh, sistemul juridic irlandez. S-a spus acolo că tribunalele irlandeze pot să uh, ordone unei părți perdante să plătească costurile. S-a spus de asemenea că este un proces, o, o practică discreționară la uh, latitudinea tribunalului. Această practică nu poate să fie garantată ca o implementare validă a articolului relevant. De asemenea, Comisia a început să discute cu autoritățile irlandeze pentru a asigura o conformitate cu decizia uh, și felul în care aceste uh, decizii au fost transpuse în legislația irlandeză. Vă mulțumesc. ¿Alguna intervención? Vă mulțumim. Uh, dorește cineva să intervină în legătură cu această intervenție? Dacă nu există comentarii, Atunci eh, această petiție se declară închisă. Trecem la punctul 21. Eh, petiția 353-2009 a domnului Luigi Di Marino, de naționalitate italiană. Îi dau cuvântul domnului Parker. Mulțumesc și bună dimineața tuturor! Comisia a răspuns deja în scris eh, acestei petiții noi dorim aici să subliniem că în documentul care a fost trimis Comisiei prin Comisia PETI în 2 martie 2009, că acest document a fost de fapt adresat oficiului de uh, evaluare de impact din regiunea Campania, Italia, și a fost trimis uh, Comisiei de Petiții a Parlamentului European doar pentru informare nu a fost adresat specific Parlamentului. În orice caz, acest document privește uh, lipsa de consultare publică în legătură cu un uh, proiect de screening public. Uh, da, proiectul Ponto Turistico de la Castel Volturno. No, comisia declară că Directiva uh, IEA spune că publicul trebuie să fie informat, însă nu menționează că publicul trebuie să fie consultat. Și de, în acest caz, transpunerea italiană a depășit cererile uh, legislației europene. Petiționarul a cerut să se redeschidă procedura de screening ca urmare a anulării procedurii anterioare uh, care uh, uh, au fost întreprinse prin sistemul juridic italian, prin sistemul numit autotutela. Însă Comisia nu are competență în acest caz pentru că această problemă ține de legislația națională. Dacă uh, Uh, uh, a avut loc aici o încălcare, aceasta este, a legisla- este o încălcare a legislației italiene și nu a legislației comunitare. Vă mulțumesc, dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci uh, se consideră închisă această petiție punctul 22, petiția 128 din 2009, adresată de Norbert Kaiser. Doamna Schöpfer are cuvântul. posponemos por tanto vamos, parece que no está la compareciente pasamos a atunci, de vreme ce raportul personal respectiv nu este aici, amânăm acest punct și trecem la 23. Bien, parece que hay problemas con los comparecientes. Mm. Unii dintre reprezentanții comisiei nu sunt prezenți, deci vom suspenda ședința timp de 10 minute și ne uh, și revenim peste 10 minute. Eh, señorías, vamos a, dar, a reanudar la sesión. Por favor, tomen. Doamnelor și domnilor, să reîncepem, dacă doriți să luați loc. Bien, eh, por lo tanto retomamos el debate en el punto 22. Haideți să revenim la punctul 22, petiția 128 per 2009, adresată de Norbert Kaiser și dau cuvântul acum doamnei Petra Șot. Mulțumesc foarte mult. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere. Voi încerca să explic cât mai clar despre ce este vorba. Plângerea domnului Kaiser este că în Germania, în uh, serviciul public al funcționarilor, alocațiile anumite alocații medicale nu au fost plătite în cazul parteneriatelor înregistrate care uh, au statut la fel ca și căsătoriile în Germania. Este vorba aici despre tratamente egale, ceea ce înseamnă că se încalcă directiva pentru protecție împotriva discriminării din motivul orientării sexuale, pentru că această, uh, acest parteneriat înregistrat nu este tratat la fel ca și o căsătorie. Avem o sentință a Curții Europene de Justiție într-un caz german care privește anumite drepturi la pensie. Decizia a fost că există tratamente egale doar dacă uh, pensia de supraviețuitor, pensia de urmaș este uh, reglementată în exact același fel ca și în cazul unei căsătorii tradiționale. Uh, Comisia a început proceduri de încălcare împotriva Germaniei pentru ne, nerespectarea obligațiilor. Procedura a fost deschisă în 2007 și este încă deschisă. Parteneriatul civic nu este considerat pe picior de egalitate cu căsătoria în legătură cu alocațiile medicale și alte drepturi. Eh, în ciuda eh, sentinței Curții de Justiție, a procedurii Comisiei, încă nu există o decizie finală. Aceste parteneriate civice și eh, căs- căsătoriile civile trebuie să fie tratate la fel Uh, însă Curtea de Justiție nu a dat o decizie în acest sens, ci a, dat, uh, a lăsat decizia la latitudinea curților tribunalelor naționale. Avem discuții cu Germania și cu autoritățile. De, o, se va lua o decizie în acest an, însă există un proiect de amendame, amendare a legii a lege în Germania și dacă se va întâmpla acest lucru, atunci s-ar rezolva problema domnului Kaiser. Însă, dacă această lege va fi implementată sau nu în diferitele landuri, este o altă problemă. Vorbim aici despre Uh, funcționarii publici, deci uh, presupunem că diversele landuri vor implementa legea respectivă. Poate că această problemă se va rezolva, însă nu va avea o natură retroactivă. Nu uh, se știe dacă aceste alocații vor fi plătite retroactiv. Vă mulțumesc. Începem cu domnul Iar. Dialogul Uh, continuă în mod foarte clar între Comisie și Guvernul Federal. Deci trebuie să păstrăm această petiție deschisă până când vom avea o poziție finală. Cred că trebuie să păstrăm contactul pentru uh, a uh, vedea care vor fi rezultatele. Deci eu sugerez să păstrăm această petiție deschisă. Dorește altcineva să intervină? Sunt de acord cu domnul Iar. După ce l-am ascultat pe reprezentantul comisiei, consider că avem datoria să păstrăm această petiție deschisă și de aceea sugerez să trecem mai departe. 23. Trecem așadar la punctul 23, petiția 363 pe 2007 adresată de Doris Müller și dăm uh, cuvântul în numele comisiei domnului Martin Carten. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh... Bună dimineața, domnilor și domnilor. E vorba de un caz privitor la posibila discriminarea uh, cetățenilor uh, din exteriorul UE în ceea ce privește uh, taxa de transfer a proprietății imobiliare în Grecia, doamna Müller, care a locuit uh, pentru ultimii 20 de ani în Grecia și care este de naționalitate germană, a decis împreună cu uh, soțul său să cumpere împreună cu soțul său un apartament în Atena. În condiții normale, doamna Müller ar fi beneficiat de o derogare de la uh, taxa de transfer de proprietate imobiliară de 11% pentru că a fost rezident permanent în Grecia pentru o perioadă de timp, o cerință impusă de dreptul elen. Totuși, conform spuselor petiționare, autoritățile elene au uh, impus întrunirea unui alt criteriu pentru a se califica la, pentru această derogare și anume să fi lucrat în Grecia timp de un an înainte de achiziționarea proprietății imobiliare respective. Dacă analizăm acest criteriu din punct de vedere legal, trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, această condiție reprezintă o încălcare a dreptului comunitar, însă, din păcate, Comisia a analizat uh, cu mare atenție prevederile dreptului uh, Elen, respectiv legea 1078, privitor la transferurile de proprietăți imobiliare și uh, a reieșit uh, că urmare acestei analize că această condiție nu reiese din dreptul elen, din această lege. E vorba de practici administrative deci se poate deschide o procedură de încălcare împotriva uh, Greciei, însă problema este Comisia nu poate rezolva problemele contribuabililor individuali. Nu se poate ocupa de cazuri individuale pentru că nu uh, deține mijloacele juridice pe baza cărora să se implice în uh, procedurile administrative sau judiciare naționale ale unui stat. Prin urmare, singurele uh, căi uh, de atac sunt cele naționale și Comisia dorește să îl informeze pe petiționar, uh, l-a informat pe petiționar într-o scrisoare din decembrie 2008 cu privire la această posibilitate. Legea 1078 din 1980 a fost examinată de comisie pe baza unei alte plângeri și uh, comisia a deschis o procedură de încălcare împotriva Greciei pe baza altor prevederi conținute direct în această lege. În acest caz, comisia a intentat acțiune împotriva Greciei în fața Curții Europene de Justiție și uh, prima audiere în această cauză în fața Curții Europene de Justiție a avut loc în mai anul acesta. După cum am spus, acest uh, caz, uh, această cauză se referă la o altă prevedere din această lege. În primul rând, uh, cerința de reședință permanentă. Comisia a cerut Greciei să acorde derogarea uh, și uh, cumpărătorilor care achiziționează proprietăți imobiliare în Grecia pentru a se stabili în Grecia. Al doilea aspect al problemei uh, era faptul că Grecia a acordat uh, derogarea, de, acordă derogarea cetățenilor eleni, deși nu era îndeplinită condiția de reședință permanentă de către acești cetățeni eleni. Așadar, Comisia nu poate uh, decât să-i recomande petiționarei să uh, continue cu acest caz la nivel național. Președintele, mulțumesc. Mai sunt intervenții? Domnul Iar. Mă întreb uh, dacă petiționara a luat-o pe căi ilegale, pentru că recomandarea comisiei a fost să um, îndemne petiționarea să urmeze căi de atac naționale. Mă întreb dacă petiționarea a făcut acest lucru. Am vrea să știm așadar dacă petiționarea a luat vreo măsură la nivel național. Avem vreo informație în acest sens? Comisia, după ce a informat poziționarea cu uh, privire la această posibilitate de a lua uh, acțiune la nivel național, nu a mai păstrat legătura cu petiționarea, deci nu avem informații. Și nici uh, petiționarea însăși nu ne-a informat dacă a avut sau nu succes uh, ca urmare a urmărilor uh, căilor de atac naționale. Președintele, mulțumesc domnilor și domnilor. Cred că trebuie să adresăm uh, o scrisoare autorităților elene în care să spunem că Comisia PETI uh, este interesată în această problemă și să rugăm autoritățile elene să ne spună care este poziția lor cu privire la această chestiune. Sunteți de acord? Bun. Atunci trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi. E vorba de uh, petiția 242 din 2007 a um, domnului Jorgensen. Îi dau cuvântul domnului Marco Meduna din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Această um, petiție a fost uh, înaintată de un uh, cetățean danez care este măritat cu, măritată cu un uh, brazilian și care mm, această familie locuiește în, Sude, în Suedia. Se pare că soțul brazilian are nevoie de o, un permis de lucru pentru a lucra în uh, Danemarca. Precizez încă o dată că acest cuplu locuiește în Suedia. Conform dreptului european, cetățenii um, europeni au dreptul uh, de a se muta și de a uh, avea reședința oriunde în Europa. Însă, pentru că cetățeanul european locuiește în Elveția, toate drepturile de reședință anexate sunt aplicabile doar în Suedia. Jurisprudența curții recentă din martie 2006 în cazul C1005 a confirmat că în astfel de cazuri um, partenerul are dreptul de a lucra în condiții egale doar în uh, dreptul, uh, doar în statul european în care soțul lucrează și are reședința. Așadar, logodnica braziliană are toate drepturile în Suedia, însă autoritățile daneze au avut dreptate când au spus că dacă persoana respectivă dorește să uh, se mute în Danemarca, va trebui să urmeze procedura uh, legată de obținerea permisului de muncă. Doamna Aucan are cuvântul. Da, am analizat și eu acest caz și chiar dacă uh, nu sunt de acord cu legislația daneză, care este extrem de strictă în ceea ce privește uh, cetățeni din exteriorul UE, eu nu uh, pot să mă opun dreptului danez, legea, legii daneze. Eu nu am cum să spun uh, haideți să obligăm guvernul danez să facă o lege mai bună. Nu, dispun de această posibilitate, nu ține de competența mea. Eh, considero, por tanto, că esta petición quedaría cerrada. Președintele, în acest caz uh, declarăm petiția închisă. Bun. Trecem la punctul 25. 448 din 2008. Avem doar inițialele cetățeanului polonez uh, care a depus această petiție, K.A. Și dau cuvântul încă o dată domnului Meduna din partea comisiei. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Această petiție se referă la probleme cu uh, cererea de reședință în Franța autoritățile franceze autorităților franceze le-a luat 5 luni să um, emită un certificat de înregistrare cetățenei poloneze. Instrumentul de drept comunitar aplicabil este Directiva 2004-38 referitoare la dreptul cetățenilor uh, europeni și ale drepturilor uh, și ale membrilor uh, familiilor acestora de a circula și de a lucra liber uh, în Uniunea Europeană. Franța a transpus această directivă în aprilie 2006 și articolul 8 al directivei impune statelor membre să um, elibereze certificate de înregistrare pe loc. Imediat. Petiționarea a spus că în cazul său uh, lucrurile nu s-au întâmplat așa, am uh, analizat cu mare atenție legislația franceză și am constatat că, într-adevăr, uh, directiva este transpusă corect, inclusiv acel articol, și, uh, în principiu, toate certificatele de înregistrare din Franța ar trebui să fie emise cetățenilor europeni imediat. A fost vorba de un caz izolat de aplicare incorrectă a legii de către autoritățile franceze, nu doar a dreptului uh, comunitar, ci și a dreptului național. Și tacind uh, faptul că între timp certificatul de înregistrare a fost uh, eliberat cetățeanului și pentru că această plângere este una izolată, nu am primit altele similare, Comisia nu este în măsură să uh, deschidă procedura de încălcare împotriva Franței. Trebuie să subliniez încă o dată că legea franceză este uh, corectă și uh, această situație este a fost una izolată, un incident izolat. Între timp s-a și eliberat certificatul uh, de înregistrare. Oricum, atât directiva cât și legea franceză se asigură că fără uh, Um, că acești cetățeni au uh, dreptul de ședere în statul respectiv, indiferent dacă le-a fost uh, eliberat sau nu certificatul uh, respectiv. Deci nu au existat consecințe negative pentru petiționară. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Domnul Iar a cerut cuvântul. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes würde ich vorschlagen, ich soll leiser machen, Moment, dann geht das. Ich würde vorschlagen, dann die Petition zu schließen. Pe baza acestor dovezi propun să închidem petiția. Also ich würde vorschlagen, die Petition zu, zu schließen. Propun să închidem această petiție, spune domnul Iar. Eh, no habiendo más intervenciones, yo también consider... Dacă nu mai sunt alte comentarii și eh, președintele consideră că petiția trebuie declarată închisă, Punctul 26 e vorba de uh, petiția 1039 din 2007 adresată de Giuseppe Lipari. Reprezentantul uh, comisiei este domnul Lafrenzos. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de o problemă bine cunoscută, numerus clausus. Uh, e vorba de examenul de admitere la Facultatea de Medicină din Italia și în alte state membre ale Uniunii Europene. Comisia PETI uh, a declarat inițial inadmisibilă această petiție pentru că articolul 149 al tratatului, care a devenit 165 ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, a spus că organizarea sistemului educațional uh, nu ține de competența Uniunii Europene, însă petiționarii au uh, revenit cu o nouă adresă în mai 2009, uh, scrisoare în care, căreia i-au anexat o recomandare provenită din partea autorității italiene pentru protecția pieței, autoritatea de concurență din Italia, și în această recomandare se spunea că uh, se dorește ca numărul uh, anual de persoane admise uh, studiilor, în, pentru studiile respective ar trebui să fie crescute la maxim. Comisia este de acord cu această recomandare a autorității concurenței și uh, dorește ca accesul să fie cât mai larg la acest, uh, această facultate. Pentru că după cum știți, Comisia nu dispune de mijloace juridice uh, constrângătoare, obligatorii, și, dar Comisia dorește ca accesul la învățământul, în special la studiile de medicină, să fie cât mai larg. Dar nu avem alte mijloace juridice pentru a reacționa. Deci cred că veți fi nevoiți să închideți această petiție. Vă mulțumesc. Alguna intervenție? Bine, por lo Nu, mai cineva să ia cuvântul? Atunci declarăm petiția închisă. estamos comprobando desde la mesa, mm, en fin, queríamos empezar ya. El... Verificam dacă putem începe discuția privind raportul doamnei Gruni în legătură cu uh, regina Uelva. Îl așteptam pe domnul Boștinaru, care um, a, fost parte din, uh, a făcut parte din delegația oficială uh, Dar cred că ar trebui totuși să începem, pentru că avem petiționarii de față, așa încât voi începe prin a da cuvântul domnului Gruni, care ne va prezenta concluziile inițiale ca urmare uh, a vizitei uh, în estuarul Uelva. Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați în primul rând că a trebuit să particip, să prezint un raport uh, la Comisia de Ocupare deci îmi cer din nou scuze și acum încep prin a vă spune că în februarie ne-am deplasat la Uelva, înainte, mai înainte ne, ne opriserăm și la Sevilla. În această misiune am fost însoțită de domnul Boștinaru și doamna Aucan uh, uh, Și doamne Meier și Ianes, uh, ca membri neoficiali și ne-am întâlnit cu reprezentanța Ministerului Industriei și Mediului, cu petiționari în prima zi uh, la Sevilla. Uh, Apoi ne-am dus la, ne-am, ne deplasat la Huelva, am vizitat o întreprindere care era pusă sub acuzare, Fertiberia, și cu membrii sindicatelor ne-am întâlnit de asemenea, cu autoritățile locale, cu asociațiile pentru protecția sănătății și în ultima zi ne-am întâlnit cu primarul din Huelva și reprezentanța ai regiunilor, regiunii Andalusia. Și am văzut, sigur că era un subiect uh, sensibil, referitor la poluarea pe acest sit, care era un subiect foarte mediatizat, uh, presa uh, a fost prezentă, bine, delegația s-a desfășurat foarte bine, Mm, am fost satisfăcut de cum am fost întâmpinați de autoritățile cu care ne-am întâlnit, dar e adevărat că e vorba de un subiect care nu e deloc ușor de rezolvat, de analizat. Noi nu suntem oameni de știință și întâmpinăm dificultăți eh, să avem la dispoziție studii sau să avem și experți în acest subiect, eh, pentru că adesea părerile sunt foarte împărțite. Noi am făcut, sigur, am făcut recomandări și sper că ni se va da ascultare. În primul rând am remarcat că există o lipsă de comunicare între toate autoritățile, atât la nivel național cât și local, regional. Eu cred că toți ar trebui să se așeze la o masă, petiționarii, reprezentanții întreprinderilor, asociațiile locale pentru protecția sănătății, împreună cu niște specialiști care să fie suficient de obiectivi pentru a răspunde studiilor solicitate și care să fie și agreați de toate părțile. <clears throat> Deci, uh, Eh, sigur, pentru o acțiune urgentă trebuie să fie, există un dialog eh, permanent, să, se, eh, să existe o climă de încredere mm, și în rândurile populației, deși, sigur, s-au făcut multe eforturi în regiune, dar cetățenii nu sunt neapărat la curent cu cele făcute, cu cele întreprinse. Și trebuie să vedem care e situația poluării interne că situl încă trebuie curățat, trebuie să vedem și problemele la nivelul râului, dar încă de astăzi să fim atenți ca întreprinderea să respecte toate directivele comunitare în materie. <coughs> și cred că întreprinderea trebuie să răspundă mai mult solicitărilor sosite de la petiționar. Noi am văzut cum stau lucrurile la fața locului. Întreprinderea nu-și dăduse acordul ca noi să vizităm uh, situl cu petiționarii și am respectat acest lucru pentru că nu dispuneam de autorizația necesară. Dar cred că transparența e totdeauna de dorit și că eforturile făcute uh, pot să-și dea roadele. Acum, sigur că nu putem accepta poluarea Acum dispunem de măsuri și de mijloace de a gestiona această situație <clears throat> cu protecția mediului din ce în ce mai mult. Deci credem că, credem că această lipsă de transparență și de comunicare uh, este un defect major. Sigur, trebuie reîncepută efectuarea unor studii, dar cu implicarea unor organizații, obiect, organisme obiective și care să fie acceptate de toate părțile și ar trebui neapărat să se facă un studiu uh, ce privește solul și apa și cred că la acest sit există uh, de, depuneri uh, um, toxice vechi care trebuie curățate și trebuie utilizate materiale de mai bună calitate. Există și un depozit de gunoi menajer care nu face o impresie atât de agreabilă acolo la fața locului. Și când cineva nu cunoaște uh, industria aceasta, vede că situl este relativ murdar, ceea ce sigur că dă o imagine proastă. Eu cred că întreprinderea și autoritățile locale ar trebui să facă în așa fel încât să curețe acest zid. Nu trebuie să uităm și principiul că poluatorul plătește și să vedem uh, ce se poate face cu întreprinderea. Eu, sigur, susțin industria pentru că ne-am întâlnit, ne-am întâlnit și cu angajatorii, dar și cu salariații și cu sindicatele care se tem de închiderea acestui, acestei uh, fabrici. Și sigur, pentru aleși pentru aleși întotdeauna e de dreptul dramatic să trebuiască să se ajungă la închiderea unei fabrici, deci trebuie să solicităm întreprinderii să respecte, să protejeze mediul, pentru că trebuie știut că dacă întreprinderea își închide porțile, oricum producția va fi relocată. A, poate că nu în Uniunea Europeană, poate că și atunci uh, noi vom fi liniștiți și mulțumiți, dar eu când mă gândesc la mediu, nu, că, nu cred că trebuie să ne gândim doar la Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim, să gândim global. Deci dacă se va reloca uh, activitatea într-o țară din afara Uniunii Europene, nici aceasta poate că nu va respecta protecția mediului. Deci eu nu sunt neapărat uh, în favoarea închiderii, dar trebuie respectat principiul poluatorul plătește și să se facă și controle uh, inopinate, ceea ce se face în Franța. Se verifică dacă întreprinderile respectă toate directivele și legile uh, comunitare și solicită autorităților naționale, locale, regionale să uh, efectueze asemenea controle inopinate. Și dacă, în cazul în care întreprinderea se va închide, cred că trebuie să impunem uh, uh, conducătorilor acesteia să participe la redinamizarea sitului, adică să vedem cum la fața locului putem crea noi locuri de muncă, sigur, cu respectarea unei dezvoltări durabile. Bun, sper că v-am prezentat uh, tot ce am făcut în această vizită, dar vă stau la dispoziție pentru alte întrebări și sper că și colegii mei vor putea să-și aducă contribuția. Oricum, mulțumesc tuturor Mulțumesc autorităților spaniole și colegilor mei care au participat la delegație și personalului de la secretariat care ne-a însoțit. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamnă Gruni, pentru prezentarea aceasta exhaustivă și cred că va fi foarte utilă, asta în plus de documentul pe care îl avem și sigur că avem și timp să descriem dezbaterea ca să încercăm să îmbunătățim eventual situația. Și acum, dau cuvântul doamnei Petroni, președinta deputației din Uelva, dacă este aici de față, îi urez bun venit. Îi dau cuvântul, mai apoi vom da cuvântul petiționarilor și la sfârșit comisiei și sigur că apoi vom deschide dezbaterea cu uh, intervențiile deputaților. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. <clears throat> În primul rând doresc să vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea de a participa la dezbatere. Uh, pentru că era uh, foarte important ca noi, de la, cei de la Uelva, să participăm aici la o discuție care să facă lumină în legătură cu afacere, în legătură cu care trebuie să acționăm cu prudență, sigur. Există îngrijurări mm, și există și repercusiuni posibile. Uh, când, că este vorba despre o problemă legată de poluare și e o dezbatere foarte importantă pentru cetățenii din Uelva pe care îi reprezint eu astăzi aici. Uh, petiția pe care trebuie să o analizăm, sigur, ar fi putut avea un timp acum 4 sau, 40 sau 50 de ani, dar nu astăzi. Astăzi uh, ea poate părea interesantă și asta pentru că realitatea mediului înconjurător de la Uelva nu are niciodată de, n-are nicio legătură cu realitatea de acum 40 sau 50 de ani. Uh, asta pentru pentru că uh, există voința cetățenilor, întreprinderilor de la Uelva să schimbe modul în care se, se procedează și să, prin asta să se demarce față de ce se făcea în trecut. Acum, și lucrurile au început să se schimbe acum 20 de ani și întreprinderile și administrațiile s-au angajat să treacă la o cultură a durabilității și eu aș dori să uh, subliniez că s-a produs această schimbare de mentalitate atât la nivelul întreprinderilor cât și la nivelul administrației provinciei Uelva. <clears throat> și uh, e clar că acum 20 de ani uh, situația uh, s-a ajuns la um, un punct în care Uh, situația trebuia să se îmbunătățească, dar astăzi lucrurile diferă uh, față de acum 20 de ani. A avut loc o schimbare radicală a situației, deci nu este corect <clears throat> să considerăm Elva ca o, o provincie foarte poluată. Uh, cu atât mai nedrept este aceasta, cu cât Elva face parte din uh, uh, regiunile din Europa care au făcut eforturi hotărâte ca să includă cultura, de, uh, cultura durabilității în procesul de producție și uh, protecția mediului. Doamnelor și, domnilor și domnilor, în secolul 21, Uelva trebuie să fie apreciată tocmai pentru toate eforturile pe care le-a depus uh, în, acest, în acești ultimi eh, ani pentru a face, pentru a deveni o, o, o regiune de referință pentru dezvoltarea durabilă. Vă voi oferi informații care să vă permită să înțelegeți realitatea provinciei noastre. Eh, există 23 de spații naturale protejate și o, mai mult de o treime din suprafața Uelvei este protejată. Există un parc național, două parcuri naturale și opt rezervații naturale. Parcul Național din Doniana a fost declarat Patrimoniu a Umanității uh, al României de către UNESCO, Parcul Natural Sierra și Arasena, Pico de Aroce și Rezervația Naturală Marisba de Lodiel sunt declarate rezervații ale biosferei. Uh, eu nu cred că uh, cu aceste elemente uh, puteți spune că e vorba de un teritoriu foarte poluat când vorbiți de Huelva. Și nu știu de ce unii doresc să ascundă această realitate Eh, și să nu se știe că, exist, că este un spațiu privilegiat, pentru că Uelva a făcut, un, a făcut eforturi mari să adopte cultura durabilității eh, și principalele activități economice din provincie, turism, industria, agricultură, au asimilat această cultură eh, durabilității. Nu am foarte mult timp la dispoziție și, aș, și doresc să respect regulile acestei dezbateri. Vreau doar să fac o referire la activitatea industrială Uh, efortul realizat ca să se modernizeze procesele de producție și pentru a avea o activitate economică um, care să respecte mediul conjurator. De asta aș dori să vorbesc acum. Între 1993 și 2008, industriile chimice ale provincii au investit aproximativ 500 de milioane de euro pentru a adapta procesele de producție la exigențele de mediu. 500 de milioane de euro. E o cifră care arată foarte clar voința industriilor chimice de a avea o atitudine durabilă. Sigur, se, cer, se cere efectuarea mai multor analize, studii, rapoarte, dar trebuie să știți că deja am făcut multe studii, multe rapoarte și toate aceste rapoarte au arătat că uh, S-au făcut eforturi pentru a se elimina poluarea în Uelva și că studii, s-au făcut studii foarte stricte uh, și Consiliul Superior de Expert, Experți Științifici, Științifici ai Andalusiei a arătat, a confirmat că rezultatele sunt pozitive. Deci de câte rapoarte vom mai avea nevoie pentru ca membrii comisiei noastre să fie în sfârșit satisfăcuți. Apoi, uh, uh, administrația și uh, Consiliul Andalusiei au participat la finanțarea acestor progrese și au avut o influență asupra acțiunii industriei în acest domeniu, au efectuat o serie de raporturi în privința protecției mediului în Uelva și au adoptat norme și planuri care reflectă acest angajament pentru durabilitate. În Uelva toate problemele de mediu au fost uh, soluționate sau sunt în curs de rezolvare. Suntem pe, ne aflăm pe calea cea bună <clears throat> și a, uh, a, uh, această abordare a noastră este irreversibilă. A, și de multă vreme am, avem această adoptare. Sigur că trebuie uh, sporită uh, protecția mediului, dar facem aceste eforturi, deci nu înțelegem de unde vin aceste plângeri și o atitudine atât de radicală a lor, pentru că asta nu face decât să contribuie la, la crearea unei, uh, unui spirit de uh, panică, agit, agitație. Uh, Cred că este vorba de o strategie <clears throat> premeditată care nu are nimic de a face cu respectul uh, intereselor cetățenilor din Uelva. E vorba probabil că se, uh, se urmărește aici uh, apărarea altor interese, dar noi, administrația, apărăm interesele provinciei. Însă, din, uh, însă cu aceste plângeri sunt denigrate toate eforturile noastre pentru că noi ne-am făcut datoria și sigur că mai trebuie făcute progrese, dar e vorba doar de probleme izolate, cazuri foarte izolate, situații care încă n-au fost rezolvate, poate, dar care vor fi rezolvate în viitor. Deci, doamnelor și domnilor, în Uelva știm foarte clar care e direcția uh, pe care trebuie urmată pe viitor și vă garantez că suntem uh, gata să continuăm pe această cale. Și, după cum mi-am început uh, intervenția, doresc uh, la, în final să spun că uh, în urma acestei emisiuni, deplasarea la Uelva, vreau să felicit Comisia pentru o activitate foarte serioasă și riguroasă consacrată regiunii noastre. Asta ne garantează că raportul final al acestei emisiuni va fi foarte riguros, foarte detaliat și fidel realității, sunt convinsă. Raportul acesta va Uh, subliniar eforturile întreprinderilor și administrației din Uelva de zeci de ani pentru a ameliora procedurile de producție și a le adapta exigențelor în materie de protecția mediului uh, și a veni în întâmpinarea uh, cerințelor cetățenilor. Și e vorba de eforturi uh, reale făcute, eforturi care mm, au, au dus la o situație care poate folosi de exemplu. Noi suntem pe calea cea bună, uh, avem o dezvoltare durabilă. Dar, uh, sigur, poate nu toate, problemele sunt rezol- nu toate problemele au fost rezolvate, dar noi în niciun caz nu suntem mai rău ca alții. Suntem pe calea cea bună și uh, să nu vă îndoiți uh, că suntem hotărâți să continuăm în acest fel și vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte, așa cum dăm uh, cuvântul petiționarilor. Și are cuvântul domnul Pedro Jiménez. Muy buenos días, señores y señoras. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi vorbesc din nou în numele unuia dintre petiționari de pe platforma uh, lui Uelva și vorbesc în numele a două persoane și fac acest lucru în primul rând pentru a cere scuze în mod personal pentru incidentul care a avut loc în Uelva, la Gruni. Știm, știți că în Uelva există uh, sunt mult, mulți care sunt indignați că nu uh, că vizita Parlamentului European nu a putut să viziteze uh, bazinul de fosfați pentru a vedea uh, cu ochii dumneavoastră ceea ce încearcă să vă spună autoritățile. Uh, compania responsabilă pentru descărcare v-a dus acolo, însă nu ați putut să mergeți acolo care, cu oameni care în uh, ultimii ani s-au luptat pentru a opri aceste deversări. Doamnelor și, doamnelor și domnilor, Uh, se apropie sfârșitul, sfârșitul gipsului de fosfat. Uh, Curtea Supremă a Spaniei a spus că producția trebuie să se ia sfârșit în 31 decembrie 2010. Însă noi luptăm de mai mult de 5 ani. Nu este vorba de decenii în urmă, este vorba de ultimii 5 ani în care au fost angajați într-un proces de revizuire judiciară în care am pierdut toate apelurile lansate împotriva Ministerului Mediului și Direcției Generale, care a spus că permisiunea pentru deversări expirase în afara cazului în care compania respectivă îndeplinea toate cerințele contractului stimați deputați, am, pier- am petrecut ultimii cinci ani luptând împotriva acestor companii, luptând împotriva asociațiilor chimice din Uelva, luptând împotriva uh, intereselor economice, împotriva Consiliului Regional din Andaluzia am avut, uh, am primit foarte multă atenție din, pasa, din partea mass media și deseori mass media a ținut partea uh, companiilor și a administrației. Uh, mai mult de 25.000 de de cetățeni au semnat în decembrie 2008, nu Două decenii în urmă, Uh, pentru a lupta împotriva celor care negau pur și simplu ceea ce se întâmpla. O 1200 de kilometri pătrați de uh, mlaștine au fost poluate de acest uh, gips de fosfat. Mii de tone au fost deversate în vecinătatea râului Uelva. Este, aceasta este realitatea. 7000 de tone de cenușă contaminată reprezintă o realitate. Aceste deșeuri au fost considerate deșeuri radioactive și au fost mutate în altă parte. Arsenicul, arsenicul din uh, această cenușă există este vorba de deșeuri periculoase care contravin directivelor europene. Este vorba de materiale din, de la uzina chimică care au fost uh, scoase din această mlaștină în loc de a fi trans, care au fost deversate în mlaștină în loc de a fi transportate la centrul de uh, sortare corespunzător. Uh, deșeurile solide, deșeurile urbane care au fost depuse acolo de către Consiliul Local din Uelva rămân o realitate. Toate aceste lucruri se referă la o zonă care acum acope o, acoperă suprafața la fel de mare ca orașului Uelva, un oraș cu 48.000 de locuitori. Asta se întâmplă în orașul Huelva, nu în provincia Huelva, ci în orașul Huelva. Am suferit ani de zile în urma diverselor tipuri de poluare. Și de aceea, în ultimele studii făcute de universități eh, prestigioase din Madrid și Barcelona, eh, arată că eh, Huelva are cel mai mare număr de cazuri de decese din cauza cancerului, uh, bolilor respiratorii și cardiovasculare. Nu uh, este vorba de invenții. Din păcate, aceasta este realitatea. Și percepția socială a ceea ce se întâmplă, toate sondajele publicate în publicate în ultima lună, în ciuda crizei economice prin care trecem, uh, aceste sondaje pun mediul pe primul loc uh, în topul uh, problemelor importante pentru cetățenilor, cetățenii din Uelva. Doamnelor și domnilor, mulți cetățeni din Uelva au luptat de ani de zile și continuă să lupte și au pus toate speranțele în comisia dumneavoastră. Mulți se uită astăzi și urmăresc ce se întâmplă în această comisie. Eu vorbesc în numele uh, platformei uh, organiza- organizației pentru râul Uelva, uh, în numele celor care 25.000 de cetățeni care au semnat petiția. Eu cred și sper că așteptările Uh, pe care ni le-am pus în dumneavoastră au fost îndeplinite. Trebuie să ne asigurăm viitorul, uh, asigurându-ne că autoritățile spaniole la nivel local și regional vor respecta toate recomandările din raportul dumneavoastră și anume să acorde finanțare din partea tuturor autorităților și ar fi necesar să se înființeze mecanisme pentru a, a evita repetarea greșelilor din trecut. Administrația din Uelva trebuie să garanteze această implicare acum când începe să uh, remedieze problemele legate de deversările de gips de fosfor. Știți că aceasta nu este o problemă estetică, ci una etică. După cum a scris un scriitor și poet din Huelva, dacă ne gândim doar la afaceri, uităm despre lucrurile importante uh, și anume viața. De Amerstein. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Hammerstein. Hola, buenos días. <clears throat> Gracias, señora presidente. Gracias. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei. Cred că răspunsul Comisiei Petiții arată că această petiție a, a avut succes. Uh, rolul petiționarilor a fost unul crucial. Au pus accentul pe această petiție, au fost un mediator și rezultatele se văd. Uh, și Curtea Supremă Spaniolă a ajuns la concluzia că petiționarii au dreptate. Uh, Curtea Supremă a uh, cerut uh, oprirea deversărilor la sfârșitul acestui an. Comisia noastră a elaborat un raport și o opinie, ceea ce înseamnă că acest caz este foarte aproape de a apărea în fața Curții de Justiție. Comisia Europeană a hotărât că aceste deșeuri nu sunt derivate sau subproduse industriale, sunt uh, deșeuri periculoase industriale și trebuie să fie tratate și procesate corect conform legislației europene. Acest lucru nu s-a întâmplat însă în Spania, ceea ce este extrem de grav. Pentru că nu corespunde cu uh, directiva IPPC. Aceste deșeuri periculoase industriale care au început să se acumuleze la marginea orașului Huelva poate că au fost, ar fi fost mai periculoase acum 20 de ani, însă aceste substanțe nu se degradează și pericole, pericolele doar cresc pentru că aceste substanțe intră în mediu, pătrund în mediu și în corpurile uh, locuitorilor. Aceste, uh, acești fosfați însă pot să fie utilizați ca uh, fertilizator într-un parc național la Guardia. Doniana. Există unele companii care vând acest produs Însă Guardia Civil din Spania a găsit uh, niveluri periculoase de uh, metale periculoase și radioactive care sunt uh, folosite ca îngrășământ lângă uh, uh, pe culturile de lângă parcurile naționale din Spania, parcurile naturale. Se poate spăla o imagine unui oraș, însă nu se poate spăla uh, poluarea cu fosfați. Există metale grele, uh, deșeuri industriale periculoase și ceea ce este important este că nu putem să spălăm această poluare. Contaminarea a sute de hectare necesită o operațiune extrem de serioasă. Nu este vorba de plan, doar de plantarea ierbii și a altor plante. Aceste produse uh, periculoase trebuie să fie eliminate. Trebuie să se evite uh, scurgerile, pentru că s-a văzut acest lucru foarte des în uh, zona Uelva. Râul Uelva face parte din rețeaua Natura 2000. Avem principiul poluatorului care plătește. Suntem în mijlocul unui deficit și a unei crize financiare. Aici uh, nu uh, Aici este foarte important ca compania care a poluat să plătească și nu contribuabililor cerem Comisiei Europene să continue cu procedurile de încălcare și să ceară studii independente, pentru că studiile de până acum, în ceea ce privește poluarea, sănătatea publică și sănătatea lucrătorilor care lucrează la compania Fertiberia, aceste studii au fost făcute în numele companiei sau de oameni de știință care lucrează pentru companie. Avem nevoie de studii independente și nu putem să trecem cu vederea studiile făcute de cel mai prestigios laborator din Franța, care a găsit uh, substanțe extrem de periculoase în jurul în zona Huelva. Acesta a fost un raport independent și are de a face cu protecția sănătății locuitorilor din acest oraș. Noi credem în legislația europeană, în justiție, într-o acțiune pozitivă a cetățenilor, care a adus acest caz în fața Parlamentului European și a arătat cum putem să uh, acționăm, cum se pot, pot deschide ușile instituțiilor pentru a ne asigura că se respectă sănătatea tuturor. Mulțumesc și acum să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Mart domnului Martin. Mulțumesc, doamna președinte. Dos aspectos, dos vertientes de los cuales a informat în detaliu. Această petiție înfățișează două probleme de care care au fost deja evocate în comunicări. De la directiva 96/29. În primul rând, vorbește despre posibilitatea aplicării greșite a directivei Euratom 96. și vorbește despre uh, posibilul risc la care sunt uh, expuși uh, lucrătorii, risc de radioactivitate. Dacă va fi nevoie, reprezentantul de la DG Energy vă poate da mai multe detalii. Dar există un alt element și anume aplicarea, posibilă aplicare greșită a legislației de mediu. Uh, În acest caz, Comisia a început o anchetă care a dus la posibila detectare a încălcării a trei directive, directiva IPPC, directiva cadru privind deșeurile și directiva privind um, gropile de gunoi. Versan sobre lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la directiva marco de residuos, lo que se investiga es concretamente... Problema principală este următoarea. În cazul directivei privind deșeurile, e vorba de depozitarea fosfogipsului în uh, zonele Rio Tinto și Rio Uelva. Trebuie să uh, se asigure autoritățile că uh, această depozitare nu dăunează sănătății umane și analizăm dacă autoritățile competente au luat măsurile necesare pentru a se asigura că toate deșeurile care sunt deja stocate acolo sunt administrate uh, cum se cuvine de un administrator de stat sau privat. Asta în legătură cu depozitarea deșeurilor. Apoi am mai avut o uh, anchetă, una deschisă recent, în legătură cu aplicarea directivei EBPC, care nu uh, vorbește despre depozitarea deșeurilor în sine, ci despre modul de operare um, al companiilor um, de acolo, Fertiberia și FMC Fore. FMC Fore. E vorba de licențele de mediu care au fost emise pentru aceste companii. Trebuie să um, fie luat, să se ia toate măsurile de prevenire a poluării industriale. Deci trebuie să se ia toate măsurile, bariere naturale, sisteme de filtrare și așa mai departe. Totul pentru a preveni posibila poluare. Și uh, măsuri de îndiguire. De... Uh, și mai sunt câteva reguli uh, din uh, directiva privind gropile de gunoi. Trebuie să ne asigurăm că permisele emise sunt în conformitate cu cerințele. După cum am spus, Comisia face o anchetă în legătură cu această petiție și a, care a dus această închetă s-a încheiat cu o scrisoare de punere în întârziere și pe 21 martie Comisia a luat primul pas către uh, luarea de măsuri legale și anume a emis o opinie motivată împotriva autorităților uh, spaniole. Parlamentul European a făcut câteva recomandări și uh, la momentul când vom trage o concluzie vom informa petiționarul și Comisia Petiției cu acesta. Mulțumesc, este și este aici din partea Comisiei și domnul Kelb căruia îi dau cuvântul în încheiere. Intervenție fără microfon. Ah, am, ah, he olvidado decir que represento la asociación. Am uitat să spun că eu uh, reprezint asociațion Mesa de la Ria de Huelva. Domnul Chel de la Comisia are cuvântul. Vielen Dank. Ich habe Mulțumesc. Nu am uh, multe de spus, uh, în plus față de ce a spus colegul meu de la DG Envy. Mulțumesc foarte mult pentru raportul pe care l-am primit ieri. Colegii de la Comisia Europeană, care uh, au analizat în septembrie anul trecut uh, problemele legate de radioactivitate, uh, vor uh, analiza problema și DG Energy vă va anunța cu privire la toate uh, noile evoluții care vor avea loc. Doamna la parol. Mulțumesc, atunci dau cuvântul domnului Meier. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să o felicit pe doamna Gruni pentru acest raport. Cred că este unul foarte obiectiv, nu doar în ceea ce privește descrierea vizitei, ci și în ceea ce privește recomandările pe care le face. A luat uh, în considerare toate problemele și uh, se întreabă cum putem rezolva aceste probleme acum. Acest uh, raport, desigur, poate fi îmbunătățit, pentru că orice poate fi îmbunătățit, dar merge pe calea cea bună. Recomandările au ținut cont de toate aspectele în care sunt implicate uh, societatea civilă, petiționarii și autoritățile spaniole. Și deci acest raport ține cont de toate aspectele în care trebuie rezolvate problemele și e vorba de toate cele 12, 1200 de hectare contaminate la ora actuală. Am ascultat toate intervențiile și cred că trebuie să găsim un răspuns adecvat. Le mulțumesc și petiționarilor pentru că ei au avut un rol foarte important și au spus lucruri extraordinar de importante azi. Dar iatul va juca un rol important acum pentru că avem aici doi uh, petiționari. Unul dintre aceștia lipsește. Vă voi ruga, uh, vă voi ruga pe cei de la secretariat să adauge și acel uh, nume al persoanei absente expediționarii ne ajută să luăm uh, măsuri pentru a îmbunătăți acest raport. Întrebarea este, vom continua să devărsăm fosfați în acea zonă? Petiționarii spun nu, tribunalele le-au dat uh, dreptate, au pus uh, o dată limită pentru desvărsarea de fosfați în luna decembrie a acestui an. Uh, am auzit că fosfații nu sunt un subprodus industrial, ci din contră un deșeu toxic care trebuie să fie procesat cum se cuvine, în mod adecvat. Nu e vorba de un subprodus, ci de un deșeu toxic care trebuie să fie procesat în conformitate cu uh, legislația europeană. Comisia Europeană a fost de acord, a spus că într-adevăr e vorba de un deșeu toxic care trebuie să fie procesat. Petiționarii însă au făcut apel la autorități nu doar să oprească devărsarea de fosfați, ci și să rezolve problema deșeurilor care au fost deja devărsate în zona respectivă. Ministerul spaniol de resort a s-a opus uh, măsurilor propuse de Fertiberia uh, de a propune de a propune plantarea de copaci pe cele 1200 de hectare. Ministerul Mediului s-a opus uh, poziției Fertiberia și nu suntem mulțumiți de acest răspuns. Este important să facem un uh, studiu epidemiologic chimic și de radioactivitate pentru a vedea ce se întâmplă acolo și după ce avem uh, rezultatele acestui uh, studiu putem uh, decide cum acționăm pentru că nu e de glumă cu materiale radioactive. Petiționarii și Ministerul Mediului din Spania sunt de acord în privința acestui subiect și sunt de acord și cu concluziile doamnei Gruni și anume că trebuie să se coordoneze toate autoritățile la nivel de stat, la nivel uh, local, provincial, regional. Trebuie ca toată lumea să se implice, să se coordoneze și uh, odată ce va fi gata acel studiu, uh, să se ia măsuri concrete, pentru că problema este foarte importantă. Cred că petiționarii au făcut ce trebuie. Cea mai bună apărare pentru uh, provincia Huelva nu este să ascundem uh, lucrurile sub covor, ci să analizăm problema și să o rezolvăm. Trebuie să ne asigurăm că toate uh, organizațiile implicate sunt active. Și doamna Grâni face recomandarea să găsim o soluție. Toate studiile care se vor face trebuie să fie analizate în paralel, în comun, pentru că încă nu s-a stabilit clar care este cauza acestor probleme. Comunitatea oamenilor de știință are uh, multe de făcut în privința stabilirii cauzalității în acest uh, caz. Avem o rată a mortalității foarte crescută, avem o zonă cu risc foarte mare și cu toate acestea nu avem încă motivul pentru care toate aceste lucruri se întâmplă. Comunitatea oamenilor de știință ne spun că nu pot uh, stabili o cauză uh, clară și nu putem lega direct cauza cu efectele, însă trebuie să găsim o soluție. Cred că uh, raportul merge în direcția bună, concluziile sunt corecte. E adevărat că este o problemă acolo și o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, cam asta spune raportul. În concluzie, mă revin la o observație corectă a doamnei Gruni și anume că soluțiile uh, trebuie să garanteze implicarea părților. Petiționarii au cerut să fie și ei implicați. Când, vom fa- când am făcut vizita la uh, estuarul Uelva, am fost uh, însoțiți de uh, reprezentanții companiei. Trebuie să fie implicați și oameni de știință independenți și împreună trebuie să găsim o soluție pentru problema celor 1200 uh, de hectare de pământ contaminate. Vom încerca să îmbunătățim raportul dumneavoastră, doamnă Grâni. Nu știu dacă putem aduce multe îmbunătățiri. Uh, fără îndoială, acest raport uh, este bun. Sperăm să găsim înțelegere la autoritățile de stat, să putem lucra împreună cu ele pentru a găsi o soluție. Problema este că span- reprezentanții autorităților spaniole nu au răspuns la uh, scrisoarea de punere în întârziere. Această problemă trebuie rezolvată, dar cred că Parlamentul va fi la înălțime. Mulțumesc, domnul Ianie, să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Un prim succes al acestei uh, vizite este că am uh, schimbat clima din Uelva. De la vizita noastră acolo și până azi, vremea acolo s-a schimbat. Doamna Gruni, vreau să vă felicit și eu pentru raport, pentru concluziile dumneavoastră și pentru uh, deosebită răbdare și atitudine pozitivă pe care ați avut-o la Uelva. Am vorbit despre schimbarea climei la Uelva. Trebuie să spun că la momentul respectiv era foarte multă tensiune acolo, era tensiune între autoritățile de mediu, presă, tensiune între petiționari, între lucrătorii de acolo, între companiile, instituțiile de stat, între oamenii de știință care lucrau acolo și celelalte părți. Și cred că tensiunea s-a uh, întins și uh, în delegația noastră până la urmă dar cred că unul dintre rezultatele pozitive ale acelei vizite este că azi uh, tonul discuțiilor s-a schimbat. În ceea ce privește concluziile, la punctul 3, chiar dumneavoastră spuneți că recunoașteți uh, ce se întâmplă și spuneți că vreți să evitați o situație care uh, poate crea panică la nivel local. Îndemnați uh, media să fie mai uh, prudentă atunci când acoperă, când discută, când scrie articole despre acest subiect. Tocmai aceasta este cea mai mare temere a noastră și cred că trebuie să precizăm că s-au făcut progrese în privința atenuării tensiunilor de la vizita noastră acolo și până acum. Președintele Consiliului uh, Municipal uh, a spus o chestiune foarte importantă pentru mine și pentru cetățenii din Huelva. E vorba de uh, riscul creării de panică printre cetățenii, panică nejustificate. E important să îi calmăm pe cetățeni și raportul dumneavoastră și dezbaterea care a avut loc azi cred că vor uh, ajuta uh, la atingerea acestui scop, acestui obiectiv. Concluziile vorbesc despre un dezastru total. Nu cred că e bine să spunem așa, cred că începem să rezolvăm situația trebuie să ne asigurăm că ducem uh, că facem treaba până la capăt, să ne asigurăm că fiecare își joacă rolul. Eu am făcut un uh, mic raport uh, al vizitei noastre în care am vorbit despre mai multe tipuri de discurs, discursul pasional și discursul rațional. Desigur, petiționarii au un discurs pasional pentru că ei sunt uh, foarte pasionat, foarte aprins pentru că sunt implicați direct în această problemă, dar când uh, analizăm răspunsurile raționale, trebuie să ne gândim și la abordarea științifică. Universitatea din uh, Huelva, Universitatea din Madrid, Granada, Barcelona toți oamenii de știință au încercat să descopere legătura dintre cauză și efect, între legătura între deversările de uh, deșeuri și problemele de sănătate depistate în regiune. Pro am analizat problemele uh, respiratorii, uh, cazurile de cancer din Uelva. Deci, măsurile se, au fost luate de autorități și de companiile care operează acolo și aceste măsuri sunt în sensul bun. Cred că vizita a avut rezultate pozitive și sunt de acord cu domnul Mayer că suntem pe calea cea bună. Sperăm că această problemă poate fi rezolvată și încheiată în curând. Încă un comentariu, doamnă președinte, nu neapărat uh, o invitație la, alte, la a face alte misiuni, dar aceasta este singura misiune făcută de Parlamentul European la o companie de um, îngrășăminte și la un uh, producător de deșeuri cu fosfați. Dar această companie operează în alte șase. Mai sunt companii în alte șase state europene care uh, au un obiect de activitate similar. Deci niciuna dintre aceste companii uh, nu respectă cerințele de monitorizare și de uh, analiză la care este supusă compania din Huelva. Și nu sunt ironic, uh, know-how-ul care a fost dobândit la uh, Fertiberia ca urmare a acestei anchete ar putea fi transferat și altor uh, companii uh, și am putea înființa mecanisme de supraveghere similare mecanismelor existente acum la Uelva. Mulțumesc acum doamna Aucan. Mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc uh, colegei pentru, colegii Grânie pentru raportul ei. Bine, pot mulțumi mai apoi, după aceea, și după aceea vreau să spun că mai sunt multe de făcut până când vom putea face ca oamenii să comunice între ei într-un mod constructiv deci e foarte bine că noi solicităm îmbunătățirea comunicării, pentru că asta este o problemă foarte importantă, inclusiv aici. Deci mă bucur acest raport și concluziile sale uh, formulate în recomandări, pentru că sunt foarte necesare. Asta am avut de spus. Grazie. C'è una richiesta. Mulțumesc. Eh, s există un drept la replică din partea doamnei Guerrero Rosal și dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi permiteți acest, mi-am acordat acest drept la replică, pentru că voi, vreau să încerc să răspund afirmațiilor făcute aici. Sunt de acord cu domnul Maier când spune că, dintr-un punct de vedere, nu e vorba de a ascunde lucrurile, ci din potrivă. În provincia Uelva, din contră, am încercat să avem atitudine deschisă, transparentă față de comisie, față de toate misiunile, dar asta cu respectarea realității de la fața locului, pentru că, doamnelor și domnilor, ați putut uh, aprecia la justă valoare intervenția petiționarilor și să vedeți că există acolo un element care pare esențial. În intervenția sa, petiționarul vorbește la timpul trecut. Dânsul a descris o realitate uh, de acum 20-25 de ani, după cum am și spus eu în intervenția mea, când am uh, putut să cer scuze doamnei Gruni pentru incidentul care a avut loc, pentru că pentru a doua oară n-ați putut vizita situl. Asta doar pentru că nu a solicitat întreprinderii respective să vă acorde autorizația să o faceți. Și uh, nu ar fi fost corect uh, per, permiterea ca o persoană să pătrundă acolo fără autorizație. Uh, dar, doamnelor și domnilor, știm care este direcția adoptată pentru provincia Uelva, pentru că principiul poluatorul plătește este prevăzut atunci când apar astfel de probleme. Întreprinderea respectivă trebuie să găsească o, pro- o, o, o soluție problemei de poluare. Vom ști și vom afla în curând și rezultatele experimentului pilot. Uh, și această uh, întreprindere permite crearea locuri de, loc, de locuri de muncă esențiale pentru Elva. Doresc din nou să mulțumesc doamnei Gruni pentru un raport care prezintă obiectiv realitatea provinciei Uelva prin uh, recomandările cu care sunt de acord, mai ales cu cele care uh, insistă în a nu se crea panică și în a nu se submina încrederea cetățenilor noi vom face toate eforturile necesare pentru a ajunge la o soluționare definitivă a problemei și în final, doamnelor și domnilor, doresc să vă invit pe toți cei care doriți de a să vă invit să veniți în Uelva, eu vă voi uh, aștepta acolo cu drag pentru a puteți uh, vedea condițiile de la fața locului și de ce nu să beneficiați și de uh, plajele extraordinare de care, care există acolo. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc pentru invitație. Și acum domnul Pedro Jimenez a cerut și domnia asta o drept la replică. Mulțumesc. Da, am niște întrebări punctuale de pus. În primul rând, îmi imaginez că atunci când președintele deputației vorbește de reprezentantul uh, mese de la RIA, suntem doi reprezentanți aici, unul al asociației și unul al platformei. Amândoi suntem petiționari, deci nu știu exact la cine s-a referit doamna când a vorbit de reprezentant. Nu știu dacă s-a referit la mine Pentru că ce am descris eu adineaori reprezintă o realitate, realitate de azi și nu de acum 20 de ani. Și nu am făcut decât să confirm ce ați putut să vedeți uh, dumneavoastră când v-ați deplasat la Uelva. Dar locul unde nu s-a permis accesul uh, uh, membrilor misiunii este un spațiu public marit interesul ocupat de întreprindere privată. Dar terenul este public. În prima mea intervenție nu doream să intru în detalii, dar acum mi se pare util să aduc această ă, clarificare. Petiționarii nu au solicitat o autorizație din simplul motiv că la Uelva este acordat dreptul de a vizita această haldă, trecând exact prin același loc pe unde ne-am dus noi, în cazul, în cazul și pe unde s-ar fi deplasat și o, o inspecție inopinată, pentru că nu există bariere sau paznici care să uh, împiedice intrarea. Și mai apoi, uh, deja și anterior, cu alte ocazii, uh, europarlamentarii s-au deplasat la fața locului și au putut intra fără problemă. Pot să îmi eh, susțin această afirmație cu fotografii și cu datele exacte ale misiunilor anterioare. Credem că nu s-a acordat autorizația pentru, pur și simplu pentru că întreprinderea nu a dorit ca uh, membrii delegației să poată pătrunde, să poată pătrunde acolo. Și apoi, foarte pe scurt, e clar că toată lumea e mulțumită de rezultatele misiunii la Huelva Dar în presă au apărut relatări uh, în care niște responsabili sindicale au reproșat petiționarilor că au solicitat această vizită din partea uh, deputaților europeni pentru că stricăm imaginea Welvei. Dar, din fericire, am trecut de aceste tensiuni, am depășit aceste tensiuni și mă scuzați, dar în încheiere vreau să mai spun că uh, Niciun studiu nu a relevat o relație uh, de cauză și efect între uh, poluare uh, și aceste îngrijorări, dar e adevărat asta, dar e la fel de adevărat că niciun studiu nu dovedește contrariul. Faptele sunt cunoscute, există studii universitare <clears throat> care arată foarte clar că există cazuri de cancer uh, și procentul uh, acestora este mult superior mediei naționale. Aș vrea să ne se spună de ce. Mulțumesc, uh, domnul. Așa cum în numele Asociației de AMESA doream să mă refer la viitor. Și mă bucură faptul că s-a vorbit că pe viitor va exista un plământ verde al orașului, dar când se vorbește despre acțiunea de eliminare a poluării, nu ne putem gândi să luăm aceleași măsuri cu cele luate de British Petroleum în uh, Golful Louisiana uh, cu uh, cu folosirea altor substanțe chimice pentru a elimina poluarea. Nu putem ascunde deșeurile toxice în acest fel, pentru că această poluare cu fosfați se poate face în două moduri. Uh, și că eliminarea poluării trebuie să se, fa- se poate face în două feluri. Deci, uh, pre- prelucrarea și deplasarea uh, a tone și tone de deșeuri publice ar putea și crea locuri de muncă și elimina poluarea și acest lucru ar fi în acord cu legislația europeană. Deci fac un apel și la reprezentanții Comisiei și la autoritățile din Uelva să solicite o evaluare în legătură cu modul în care uh, putem elimina substanțele uh, uh, toxice și să se solicite și fonduri europene pentru un studiu în detaliu în, leg- în legătură cu modul în care s-ar putea curăța zona, dar nu să nu fie doar un exercițiu de cosmetic, o curățare superficială să se vadă ce se întâmplă și cu, cu îmbolnăvirile din regiune. Și oamenii știu bine. Oamenii cred, oamenii cred că sunt diverse cauze pentru aceste îmbolnăviri, sunt diferite substanțe care, continua, care combinate cauzează un nivel mai ridicat sau mai scăzut de maladii cancerigene. Trebuie să facem și studii epidemiologice care să fie independente, să nu fie legate, să nu fie legate de diverse companii sau de oameni care au interese în zonă. Deci, solicităm să fie procesate aceste deșeuri. Sigur, nu dorim să creăm panică. Noi nu dorim să uh, murdărim imaginea provinciei Huelva, ci deșeurile sunt cele care îmbrudăresc uh, această regiune. Mulțumesc. Eh, perdon, eh, președinta, es un... Domnule Ianes, da, mulțumesc. Uh, mă scuzați, doamnă președinte. Doream doar să reacționez uh, la ceva spus de domnul Hammerstein. Este această chestiune legată de cauză și efect. Eu sunt medic, nu doar uh, membru al Parlamentului European, așa încât uh, știu despre ce vorbesc. Relația cauza-efect în cancer e încă o problemă. De exemplu, s-a dezvoltat, s-a, mm, dovedești științific că tutunul este un uh, declanșator al, al, al cancerului uh, pulmonar. Dar asta nu s-a știut uh, din S-a efectuat un studiu și doar în anii 60 am dispus de probe clare în acest sens. Deci aici avem o relație de cauză-efect în acest caz cu Elva nu există studii care să dovedească existența unei legături între fosfat și cancer în Elva. Asta nu înseamnă că nu se va putea dovedi asta pe viitor, dar spun doar care este situația la momentul actual. Mulțumesc, domnul Mer. Dar mulțumesc, doresc și eu să reacționez aici pentru că sunt probleme care sunt evocate uh, uh, mereu. Deci, în Uelva, membrii comunității științifice sunt cei care au spus că există o rată de cancer foarte anormală, dar nu se poate încă explica acest lucru. De ce sunt mai multe decese cauzate de cancer în Uelva decât în altă parte? Uh, deci nu se pot ascunde probele, dar nu se știe exact care este cauza și pentru a rezolva această situație avem nevoie de un studiu complex, detaliat. Nu dorim doar să uh, manipulăm niște date statistice, ci dorim să aflăm exact cauzele fiecărui deces în parte. Deci situația este foarte complexă. Uh, Marea Britanie și Gibraltarul ne-au solicitat să efectuăm un studiu similar de natură epidemio- epidemiologică în regiune, pentru că problema este tocmai lipsa de siguranță. Oamenii doresc să știe cauza problemelor și și noi dorim să aflăm acest lucru. Mulțumesc, la președinte, și acum doamna Gruni. Da, doar câteva cuvinte, pentru că mulți s-au referit la faptul că nu ne-am putut deplasa uh, în incinta întreprinderii cu petiționarii. E un subiect sensibil și am încercat, sigur, să mă deplasez peste tot. Dar când am ajuns acolo, erau și camere de, te, de, de la vedere, de, de la televiziuni. Eu am refuzat să pătrundem uh, fără autorizație, pentru că s-ar fi schimbat lucrurile. Dar eu cred că întreprinderea are interesul să fie cât mai transparentă și să accepte o vizită, fie cu aleși spanioli, fie cu petiționari, cu reprezentanții autorităților locale Deci, e adevărat că e foarte dificil din punct de vedere al efectuării unor studii, pentru că atunci când vorbim de cazurile de cancer, ni s-a spus la fața locului că în această regiune există o, o rată de radioactivitate mai ridicată decât în alte părți și că și asta putea să aibă o incidență asupra cazurilor de cancer. Deci e dificil acum de aflat cauza. De aceea am spus că studiile trebuie efectuate astfel încât să fie coordonate uh, cu toți actorii în această cauză, în, în acest caz, pentru ca toată lumea să aibă încredere în aceste studii. Astfel, domnul Ianes s-a referit la cancerul pulmonar. Știți că se vorbește și de fumatul pasiv. Acum două zile ni s-a spus că nu există nicio problemă pentru fumătorii pasivi, dar de ani și ani de zile ni se spune că și fumătorii pasivi pot face cancer ca cei activi. Iată motivul pentru care vă cerem efectuarea acestor studii și cerem să uh, fie înlesnită comunicarea. Uh, sigur, mă refer aici, mă adresez aici tuturor celor implicați în, acest, uh, în această situație. Deci mai multă comunicare, mai multă transparență și sigur trebuie curățat situl, să vedem cum putem elimina poluarea, substanțele toxice și ca și întreprinderea să-și asume răspunderea. Și v-am mai spus, eu v-aș sfătui să efectuați controle inopinate pentru că în Franța funcționează foarte bine. Și, sigur, acolo am simțit foarte bine că populația e îngrijorată și din acest motiv uh, s-au făcut mai multe petiții încă pe rolul nostru, dar ne-am întâlnit acolo și cu angajați, uh, deci cu responsabile ai sindicatelor, care se îngrijorau pentru locurile lor de muncă. Atunci, eu cred că trebuie să știm să ascultăm toate părțile și să găsim cea mai bună soluție. Dar sigur că vă vom sta întotdeauna la dispoziție și mulțumesc uh, tuturor. Mulțumesc, doamnă Gruni, spune președinta, mulțumesc pentru vizită, mulțumesc pentru raportul elaborat, mulțumesc petiționarilor. Noi oricum, orice decizie pe această temă o vom amâna pentru următoarea reuniune noastră, deci avem timp să examinăm toate elementele din acest dosar. Mulțumesc și cu asta am încheiat uh,